Otwieram posiedzenie. Proszę Państwa o za... Aș dori să începem uh, sesiunea. Doamnelor și domnilor, uh, vă rog să luați loc. Vreau să spun că am primit o scrisoare din partea domnului Van Rompuy care m-a informat legătură cu